Okay, very well then, despite some colleagues from ITRE are... Dragi colegi, mai sunt încă câțiva care au rămas în sală și care trebuie să părăsească sala. Vă rog frumos să o faceți mai rapid. Începem deja ședința. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, se adoptă fără modificări. Și vă rog să faceți liniște, dragi colegi, puteți să continuați discuțiile în afara sălii. Please leave the room. Those who are not, please, please. Yeah, thank you so much for leaving the room. <laughs> bye bye. <laughs> Okay, almost there. Aproape că am reușit. Deci, punctul 3 pe ordinea de zi, uh, schimbări la secretariatul Envi. Vreau să îi dau bun venit lui Giacomo Forsini uh, la secretariat începând cu 1 decembrie de la Digi Expo și să le spun la revedere uh, celor doi colegi uh, care vor părăsi secretariatul de la 1 ianuarie. În numele comisiei noastre vreau să le mulțumesc pentru susținerea în ultimii ani și le doresc din tot sufletul succes pe viitor. Thank you. Uh, Vă mulțumesc. În ceea ce privește interpretarea, este disponibilă în toate limbile cu excepția Estoniei, Galezei, uh, lituaniană și probabil nici daneză. Ședința va fi transmisă pe internet. Și acum punctul 4 pe ordinea de zi este un vot. Bănuiesc că v-ați cam săturat, dar vom încerca să trecem rapid. Peste el este un vot scurt. Deci, în primul rând, votul în ceea ce privește reformarea sistemului european pentru finanțarea UE, domnul Belet este raportor, compromisul 1, cine este pentru Împotriva abțineri se respinge compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se respinge. 9 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare la compromisul 8. Toată lumea a votat de adevăratele. Chiar ați votat, atunci închidem votul. Se adoptă. Și votul final, vot electronic, cine este pentru, Nu, încă nu, mă scuzați, spune președintele. Reacționați prea încet. S-a închis votul. Se adoptă și felicitări raportorului. Văd că nu aplaudați. Trecem acum la punctul 5. Este vorba de Strategia Europeană pentru promovarea uh, culturilor cu proteine. Raportor este uh, domnul Holveni. Compromisul 1 pentru se adoptă amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a închis votul. Se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva abțineri se respinge. 40 pentru împotriva împotriva Cine este împotriva Abțineri. Vom face o verificare la acest amendament. La 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 50 pentru... Nu, este caduc, mi se spune foarte bine. 50 în două părți pentru prima parte, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să facem o verificare la 52, vă rog. S-a închis votul și se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a închis votul se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, nu, mă scuzați, spune președintele, 58 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Foarte bine. Vom verifica. 62. S-a închis votul și se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine. Verificăm la 77. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 80, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, bine, verificare la 93. S-a închis votul, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, nu văd PP-ul ce indică, deci încă o dată 88 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. La amendamentul 88. S-a închis și se adoptă. 92 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, nu, acesta este caduc. Foarte bine, trei amendamente caduce. 94 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificare la prima parte. Dar, dragi colegi, vă rog să ridicați mâinile. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, Împotrivă? Abțineri? Nu știu. Vom face o verificare la amendamentul 21. Ar fi mai bine să dacă ați ridica mâna. E chiar foarte util. S-a închis votul. Se respinge. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 63. S-a închis votul. Se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, verificare la amendamentul 100, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, vom face o verificare la 106. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 118 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 120 pentru. Doriți o verificare la 118. Se deschide votul. S-a închis votul și se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă,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 Împotrivă? Abțineri? Verificare. Vă mulțumesc foarte mult. Mă ajutați foarte mult astăzi. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votul final, vot cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului și vă mulțumesc că mi-ați reamintit să verific. Thank you. So may I ask you those who want to leave us? Vă rog cei care doresc să iasă din sală și vor să meargă să sărbătorească să o facă cât mai repede, vă rog. So okay. Uh, thank you and we will start immediately with our... Mulțumesc. Trecem la punctul 6 de pe agenda. Este vorba de semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală al creșterii 2018 și vreau să-i dau cuvântul imediat raportorului nostru de la PPE, care este domnul Nunu Melu. Vă rog, domnule Melo, aveți cuvântul. <laughs> Please, colleagues. Dragi colegi, vă rog să lăsați pe raportor să își explice punctele de vedere. Mulțumesc. Dezbaterea despre semestrul european este o oportunitate pentru a pune în aplicare politice de mediu și politice, politicile bugetare, ținând cont de dezvoltarea sustenabilă. Și documentul pe care l-am propus eu ă, dorește să fie punctul de plecare pe baza căruia să putem după aceea să lucrăm cu o raportorii din umbră, pe anumite aspecte pe care ni se par, care se par relevante. În primul rând, punerea în aplicare a principiilor și drepturilor definite în pilonul uh, european al uh, drepturilor uh, sociale. De asemenea, statele membre, suma statelor membre și partenerii sociali, instituțiile s-au implicat pe acest obiectiv. Apoi, sănătatea, care este o, o valoare ca atare, care trebuie să încerce să îmbunătățească coeziunea socială și prosperitatea și în cadrul circumstanțelor actuale știm cu toții care este situația și știm că trebuie să îmbunătățim protecția civilă cu mai multe mijloace la dispoziție la nivel național, dar și prin capacitatea de acțiune la nivel european în lupta împotriva incendiilor, dar nu numai. Avem în momentul de față o secetă cu care ne confruntăm în sudul Europei, avem uh, uragane, avem inundații, uh, tot felul de catastrofe uh, naturale și deci toți semnatarii acordului de la Paris trebuie să aibă obiective mai ambițioase cer Comisiei să creeze o strategie de gestiune durabilă a pădurilor și un fond de adaptare mai puternic pentru ca să creăm o adaptare la schimbările climatice. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Vreau să știu dacă raportorii din umbră doresc să mai adauge ceva. Doamna Conecica nu e aici. Bine. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu e cazul. Comisia are cuvântul. Da, mulțumesc. Sper că mă auziți, pentru că văd, nu, nu văd niciun microfon, dar probabil Parlamentul s-a modernizat în așa măsură încât să nu fie nevoie să am un microfon în față. Da, vă aude toată lumea. Bună ziua, sunt Aurel Ciobanu Dordea și sunt uh, responsabil cu implementarea și susținerea pentru statele membre la uh, DG Environment. Comisia ar dori să mulțumesc Comisiei Envi din Parlamentul European pentru susținere și pentru că s-a ocupat de acest subiect și pentru că a tratat dimensiunea um, economică um, Uh, și dimensiunea de mediu în uh, analiza anuală a creșterii. Suntem pentru mai mult uh, și pentru că Parlamentul este pentru mai multă înverzire, pentru mai multă ecologizare în analiza anuală a creșterii. Avem câteva comentarii despre proiectul de aviz care este înaintat acum la aliniatul 1 Proiectul de aviz cere ca să existe reforme structurale, investiții selective și investiții în uh, domenii strategice. Probabil că vă amintiți că Comisia, în comunicarea sa pe semestrul european din 22 mai anul acesta, a declarat că obiectivele de dezvoltare sustenabilă sunt acum integrate complet în semestrul european, iar analiza anuală a creșterii 2018 se concentrează într-adevăr mai mult pe creșterea sustenabilă, spunând că investițiile care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu au potențialul de a îmbunătăți productivitatea în economie prin o eficiență sporită a resurselor și o mai bună folosire a, um, a cheltuielilor, prin reducerea costurilor și impactelor lor. De asemenea, în analiza anuală de creștere se spune că investiții în domeniul sănătății și uh, economiei circulare ar putea să îmbunătățească productivitatea și ocuparea. Achizițiile publice, investițiile în infrastructură de deșeuri și apă, um, bio, um, materiale critice, biocombustibil bio, și sunt exemple foarte bune pentru a avansa. Am dorit de aceea Comisiei Envi să își uh, acorde susținerea prin încurajarea uh, unei referințe făcute și în domeniile acestea. La aliniatul 8 al uh, proiectului de aviz cere Comisiei să creeze o strategie sustenabilă pe păduri. Comisia este de acord cu importanța gestiunii sustenabile a pădurilor și, de asemenea, cu ideea că pădurile trebuie să fie mai rezistente la efectele schimbărilor climatice, dar și trebuie folosite mai bine uh, mai bine potențialul lor pentru a reduce schimbările climatice, îmbunătățind uh, funcția lor de uh, stocare uh, a carbonului. Trebuie să încercăm să folosim aceste strategii, strategia biodiversității uh, a UE și strategia de adaptare la schimbările climatice, iar o serie de instrumente legislative și instrumente de finanțare sunt de asemenea disponibile pentru ca să susținem uh, aceste evoluții. Dezvoltarea în domeniul dezvoltărilor, uh, în domeniul rural, dar și uh, al agriculturii. Pe 23 noiembrie anul acesta, în urma incendiilor care au avut loc în Europa, Comisia a propus, în lumina schimbărilor climatice, o nouă rezervă de salvare ca parte a uh, instrumentelor disponibile pentru protecția civilă pentru ca să se îmbunătățească mecanismele de reacție, mecanismele de protecție civilă, incluzând aici mecanismele de răspuns la incendiile forestiere. Ideea ar fi ca toate aceste obiective și strategii să fie puse în aplicare și noi ne simțim încurajați de cererea dumneavoastră de a avea o gestiune mai sustenabilă a pădurilor și o mai bună protecție a pădurilor. Așadar, comentariile noastre sunt în două direcții cerem Parlamentului European, mai ales Comisiei Envi din Parlamentul European, să susțină includerea unor domenii mai specifice la aliniatul 1 din uh, avizul dumneavoastră și al doilea comentariu se referă la sugestiile pe care le-ați făcut în domeniul pădurilor, pe care le salutăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Am văzut eu pe altcineva care vrea să ia cuvântul de la comisie sau mă înșel? A, nu, A, nu mă înșel, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc un comentariu foarte scurt, pentru că colegul meu a comentat deja subiectul. Vreau să mulțumesc și eu uh, Comisia în numele Secretariatului General uh, al unității care s-a ocupat de obiectivele de dezvoltare sustenabilă și mulțumesc pentru punctele pe care le-ați făcut cu privire la semestrul acesta, pe care le-ați menționat și uh, comentariile pe care le-ați făcut despre dezvoltarea necesară ulterioară. Deci comentariile dumneavoastră sunt foarte valoroase și pe viitor. Mulțumesc! Raportorul nu mai dorește cuvântul, așa că Termenul de depunere al amendamentelor este 13 decembrie la 2017 la ora 11, iar uh, în engleză doar, iar votul în comisie va fi pe 24-25 ianuarie 2018 și votul de la Comisia Econ va avea loc după aceea pe 22 februarie 2018. Bun. Cred că avem deja oaspeții noștri aici și putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Very well then, um, we can continue with item 7 on our agenda, which is uh, annual Continuăm cu punctul 7 de pe agenda, schimbul de opinie cu Guido Razi, director executiv al Agenției Europene pentru Medicamente. Aici este o parte din dialogul structurat pe care îl avem cu EMA și avem ocazia să discutăm acum programul EMA pe 2018 și 2017 să-l analizăm în lumina evoluțiilor din anumite state membre, putem să auzim ce mai aveți să ne spuneți nou. Deci vreau să-i dau cuvântul imediat uh, lui Guido. Te rog. Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, bună dimineața! Este o mare onoare pentru mine să fiu din nou în fața Comisiei dumneavoastră pentru ca să vă raportez despre activitățile de anul acesta. mulțumesc și doamnei Liliana Borzan pentru colaborarea foarte bună. După peste un an de eforturi uh, și multe incertitudini, măcar o incertitudine s-a evaporat. Știm acum că ne mutăm la Amsterdam. Pregătirea plecării, dar și ieșirii Brexit uh, Marii Britanii din Uniunea Europeană a pus într-adevăr și a pus amprenta pe activitatea noastră prin presiunea pe care o exercită. Deja 40 de membri lucrează momentan doar la acest subiect și nu sunt disponibili pentru a-și îndeplini sarcinile uzuale. Toate acestea vin în contextul unor reduceri de personal pe care le-am implementat în ultimele cinci ani, în ciuda unei creșteri continue atât a bugetului cât și a sarcinii de lucru. De aceea sunt convins că nu este o surpriză când vă spun că majoritatea activităților noastre sunt deja uh, este deja afectată de aceste schimbări. Intern a trebuit să reducem formările, să reducem o parte din auditare, a trebuit și consultanță, a trebuit să întârziem uh, modernizarea infrastructurii IT, pentru că a trebuit să pregătim staful pentru uh, Um, proiectele Clinical Trial Portal, de exemplu, cele care erau urgente și a trebuit să ne concentrăm pe mutarea fizică a uh, structurii IT către Amsterdam. Și la nivel extern am avut, am simțit nevoia să reducem um, viteza la care punem la dispoziție datele de, um, pentru testele medicale și clinice. A trebuit să amânăm conferințe cu actorii implicați și cu partenerii și a trebuit să suspendăm și planurile pe care le aveam pentru portalul european uh, cu informații publice despre toate medicamentele disponibile în Europa. Probabil că nu se simt încă aceste modificări din cauza că am făcut o prioritizare și pentru că staful EMA nu a um, renunțat la angajamentul său față de programul nostru de lucru nicio secundă. Dar trebuie să fim pregătiți, pentru că pe viitor impactul pe calitatea și eficiența activității noastre se va simți, va fi vizibil. Având în vedere contextul acesta, sunt totuși foarte mulțumit anul acesta pentru că am reușit totuși să ne um, îndeplinim sarcinile la calitatea și standardele pe care le așteptați de la noi și vreau să vă transmit câteva activități adiționale pe care am reușit să le finalizăm înainte să trecem în modul acesta de tranziție. Acum două săptămâni, de exemplu, am uh, pus online un sistem uh, de vigilență internet E vorba de un sistem care este scheletul pentru raportarea efectelor secundare suspectate la medicamente în Europa și această nouă versiune face ca analiza informației și raportarea ei să fie mult mai ușoară, ceea ce va îmbunătăți, bineînțeles, apoi um, sănătatea publică. Vom, am avut aici în septembrie o audiere și colega dumneavoastră Linda McEvan a spus la audierea aceasta că trebuie să dăm pacienților o platformă unde să-și poată spună povestea. Este un lucru extrem de util și vreau să vă spun din nou că susțin ce a zis și vreau să mulțumesc Comisiei Envi pentru că dumneavoastră ați fost extrem de eficienți pentru organizarea acestui, acestei audieri care a fost esențială. Am reușit de asemenea să ne îmbunătățim eforturile pentru a crea uh, evidențe mai structurate prin îmbunătățirea abordărilor noastre cu, împreună cu dezvoltatorii de medicamente. Și cred că ne aflăm chiar um, pe un curs record în ceea ce privește certificatele pe 2017. Mă refer aici la uh, autoritățile care evaluează atât uh, um, feedback-ul pacienților, cât și cel uh, științific și mi se pare că putem să fim mândri de acest lucru. Intrăm acum uh, în ultima fază, care durează mai puțin de 16 luni până la mutarea noastră la Amsterdam, ceea ce deja arată că conectivitatea trebuie să funcționeze mai departe, iar majoritatea staffului nostru se, este de acord să se mute la Amsterdam, dar trebuie să fie clar că mutarea unei organizații atât de mari precum EMA către o nouă țară este un proces extrem de complex, chiar și în cele mai bune dintre circumstanțele sale. Acum însă lucrurile se complică și din cauza calendarului ambițios, pentru că va trebui să plecăm din Londra până în martie 2019. Sunt în continuare destul de optimist că putem să reușim așa ceva, dar sunt multe lucruri pe care trebuie să le abordăm. În moment, cel mai mare obstacol este că până când ne mutăm, noua clădire din Amsterdam nu va fi gata pentru noi. Noi colaborăm strâns cu guvernul olandez pentru ca să încercăm să găsim o soluție adecvată de tranziție, dar trebuie să găsim o soluție repede, pentru că clădirea de tranziție va fi esențială pentru continuitatea activității noastre până uh, după martie 2019. O altă mare necunoscută este cât dintre uh, oficialii noștri se vor muta până la urmă concret la uh, Amsterdam. Sondajele interne au arătat că până la 81% din uh, angajații noștri ar fi gata să se mute, dar acesta e scenariul cel mai pozitiv, iar scenariul cel mai pozitiv înseamnă că pierdem deja unul din 8 oameni, ceea ce înseamnă aproape 200 de persoane care nu se mută cu noi. Va fi cu siguranță un lucru care va avea un impact pe activitatea noastră, și, în plus, nu știm exact cine vine și cine nu cu noi, deci nu știm care este expertiza pe care o să o pierdem. Și pentru ca să putem pregăti înlăcuirea expertizei respective, totuși trebuie o perioadă de mai mulți ani. În ceea ce privește pregătirea operațională, trebuie să facem un plan foarte clar și pentru activitatea de reglementare, cum am făcut și la nivel intern. Plecarea Marii Britanii din UE înseamnă și o redistribuire a sarcinilor între cele 27 de state membre. În ultimii ani am uh, făcut deja mai multe analize pentru a identifica uh, eventualele lacune în uh, acest uh, procedeu. Dar pot să spun că sunt destul de pozitiv în ceea ce privește abordarea statelor membre. Foarte multe dintre ele au făcut deja investiții concrete și decizii de personal pentru ca să știe, să fie sigur că această tranziție va fi cât se poate de lină. Eforturile comune ale EMA și ale statelor membre ne-ar permite, deci, să ne menținem activitățile de bază dar cu siguranță un impact sau câteva impact uh, se, va, se vor simți. Va trebui să reducem um, și promarea și consilierea și auditarea, așa cum am spus. S-ar putea să trească să amânăm implementarea unor legislații importante, cum ar fi legislația VET, uh, directiva pe protecția datelor sau chiar legislația pe aparatura medicală. Va trebui să și întârziem implementarea planului de acțiune pentru terapiile avansate și uh, va trebui să întârziem probabil și cooperarea cu ombudsmanul în, uh, care făcea parte din uh, angajamentul nostru precoce, ceea ce e foarte, um, o dezamăgire foarte mare, pentru că noi suntem una din instituțiile care beneficiază de abordarea riguroasă a ombudsmanului de îmbunătățirea practicilor administrative. Revizuirea și evaluarea pozitivă a vaccinului HPV a arătat cât de important este să ne concentrăm și pe încrederea publică în activitatea noastră. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, în finalul prezentării mele, permiteți-mi încă o dată să subliniez că acesta este momentul cel mai critic pentru EMA în uh, istoria sa de 20 de ani alegerea locației Amsterdam ne garantează că nu va fi o criză de, de sănătate publică, nu, nu vor exista deficite și nici împiedicări sau amânări semnificative în adoptarea medicamentelor, însă aceasta va veni cu un preț pe care va trebui să-l plătim în foarte multe alte domenii, după cum explicam până acum. De aceea aș vrea să închei prezentarea mea printr-o rugăminte către dumneavoastră ne așteaptă o provocare foarte mare și nu putem să reușim decât dacă putem conta pe susținerea noastră continuă. Vă mulțumesc, domnule președinte, sunt gata să răspund la întrebări. Thank you. Um, now... Mulțumim. Acum îi dau cuvântul doamnei profesor Ruiz, care Beson Ruiz, care va vorbi în numele persoanei noastre de legătură pentru EMA al director de la, de la agenția de... Mulțumesc foarte mult! Înțeleg foarte bine ce greutăți apar atunci când are loc o astfel de uh, schimbare. Punto de, de la Unión Europea. Aun sabiendo que por mi parte pues habría deseado que, o, que hubiese sido pues la capital eh, o la, la ciudad de Barcelona. Știți că noi ne-am fi dorit ca această agenție să meargă în Barcelona, dar știm și ce greutăți există acum acolo. Sunt încrezătoare că le vom soluționa. Am întrebări referite la două domenii, la vaccinuri și la stimulente. Stimulentele pentru cercetare. Uniunea Europeană, prin intermediul Agenției pentru Medicamente, vă, să faceți, vă sărcinează să faceți aceste autorizații pentru medicamentele speciale, pentru medicamentele pentru boli rare, de asemenea. Și știți că e o categorie de medicamente la care o serie de state membre nu are un acces ușor deci trebuie stabilit un nivel de rambursare accesibil pentru toată lumea. Și sunt și niște medicamente care sunt din ce în ce mai specifice, iar noi, Uniunea Europeană, printr-un sistem de stimulente, vrem să sprijinim uh, cercetarea care duce la apariția la um, acestor medicamente. E clar că nu e ceva ce se va întâmpla de azi pe mâine. E un efort pe termen lung, însă medicina de precizie duce la reducerea acestor uh, grupuri și la o specializare din ce în ce mai sporită. Însă cred că trebuie revizuite aceste stimulente. Nu știu dacă dumneavoastră considerați că din punct de vedere economic și social e fiabil ce se întâmplă acum. Trebuie să vedem dacă putem să oferim toate stimulentele de care dispunem pentru atât de multe nevoi, însă în același timp să nu uităm că și prețul acestor medicamente trebuie să fie accesibil pentru cetățeni. Deci ce modele de stimulente trebuie să avem aici? Poate că nu trebuie acordate toate stimulentele, poate ar trebui să ne gândim la exclusivitate pe piață în anumite situații și așa mai departe. Și acum, referitor la combaterea rezistenței antimicrobiene și cercetarea în acest domeniu. Trebuie să fim foarte prudenți în acest uh, domeniu. E un context diferit acesta al rezistenței antimicrobiene. Există o finanțare enormă în acest domeniu, însă credeți că acest sistem se poate menține pe termen lung? Sunt necesare aceste stimulente? și sunt necesare certificatele de exclusivitate pe piață, acum vaccinurile. Clar că avem nevoie de noi vaccinuri, însă pe mine mă îngrijorează autorizarea sau campaniile pe care le fac uh, mulți în uh, Uniunea Europeană, campanii împotriva vaccinării și campanii care pun în pericol o mare parte din populație, care nu e vaccinată, dar e în pericol și restul uh, populație, deoarece știți că pentru ca vaccinurile să funcționeze trebuie să existe un eșantion mare de persoane uh, vaccinate. Ce se întâmplă aici? Ce garanții putem să le dăm noi cetățenilor pentru a putea combate aceste mișcări antivaccin care pe termen mediu sau uh, lung vor afecta întreaga populație a Uniunii Europene? Mulțumim! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen... cuvântul, stimat coleg. Îi mulțumesc domnului Ghidorații pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Von London jetzt nach Amsterdam. Äh, natürlich... Eu înțeleg că uh, mutarea de la Londra la Amsterdam uh, vă dă multe bătăi de cap. Am vorbit deja la telefon acum câteva zile, acum câteva luni și eu spuneam întotdeauna că trebuie găsit un nou uh, loc uh, interesant pentru a atrage personal calificat. Deci e important să îi putem convinge pe oameni să meargă de la Londra la Amsterdam. Mit diesem Thema beschäftigen, wie können wir den Înțeleg de ce mulți își fac îngrijorări la EMA. Sperăm ca organizarea să fie corectă, însă, domnule președinte. Domnule director, nu ați vorbit decât despre mutare. Ne aflăm în contextul Brexit. Putem vorbi toată ziua despre tot ce se întâmplă, însă concetățenii noștri au așteptări mult mai mari de la Uniunea Europeană. Deci să nu vorbim doar despre Brexit și problemele aferente. Trebuie să acționăm în continuare, să soluționăm problemele politice. Iar eu mă aștept ca agenția dumneavoastră și personalul dumneavoastră să fie la înălțimea așteptărilor. Doamna Cabeson Ruiz a abordat uh, niște chestiuni foarte importante pentru noi și pentru pacienți. V-aș ruga să nu vorbiți doar despre Brexit uh, atunci când ne veți răspunde. Trebuie să soluționăm problemele și revin la altă uh, problemă abordată de doamna Cabeson Ruiz pentru a insista asupra acestui aspect și pentru a avea niște răspunsuri clare din partea dumneavoastră. E vorba de rezistența antimicrobiană. Am vorbit deja despre acest subiect. Eu am vorbit direct cu colaboratorii dumneavoastră, am discutat despre asta și în această comisie. E inadmisibil că nu trecem la fapte, doar vorbim referitor la acest subiect. De mai multe ori Parlamentul i-a cerut Comisiei Europene să înființeze un sistem pentru noile antibiotice. Este e complicat, nu există o soluție simplă, însă avem nevoie de o soluție, asta e clar. Și indiferent ce facem, indiferent de modul în care folosim uh, antibioticele sau le reglementăm, ne aflăm tot timpul în uh, situații uh, dificile. Am și discutat cu un microbiolog. Există această rezistență la antibiotice. Există antibiotice care nu mai au efect. Deci trebuie să fim atenți. Antibioticele care intră pe piață nu trebuie aplicate în mod orizontal, ci uh, foarte restricționat, cu multă rigoare. Și am vorbit și cu Jean-Claude Juncker. Comisia Europeană, din păcate, nu are niciun plan legislativ în acest domeniu. Și asta e foarte îngrijorător. Așteaptă, mi s-a spus, luna iunie din anul uh, viitor nu e posibil să nu vină cu propuneri legislative uh, înainte de iunie anul viitor. Asta ce înseamnă? Că în următorii trei ani nu vom avea cea, niciun fel de lege pentru a aborda această problemă. Acum, Emma, ne permitem noi să pierdem trei ani de zile? Permitem să batem noi pasul pe loc? Credeți că agenții patogeni o să aștepte ei trei ani pentru a ucide bolnavii? Trebuie acționat urgent conform uh, regulamentelor pentru a avea uh, noi antibiotice pe piață reglementate cu foarte multă rigoare pentru a nu crea și mai multă rezistență antimicrobiană. Deci trebuie să accelerăm. Oamenii își pierd viața zi de zi și noi nu facem decât să vorbim între timp. Mulțumim, doamna Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc profesorului Razi. Mulțumesc că ne-ați adus toate aceste informații în legătură cu ce se întâmplă cu mutarea dumneavoastră. Eu înțeleg că e o sarcină enormă. Cu atât mai mult cu cât uh, e o mutare care trebuie să se facă rapid și de asemenea ați menționat posibilitatea de a nu avea o clădire fizică unde agenția să își aibă sediul la Amsterdam. Actually have to move and considering all this move which is definitely not an easy task coming at the same um, is required to do its work on a number of very important issues. Trebuie să ne dăm seama că e un dosar foarte delicat, însă eu aș vrea să știu dacă s-a făcut ceva în legătură cu un eventual plan B. Dacă nu se poate face această mutare fizică într-o clădire la Amsterdam în termenele pe care le aveți, dacă există acest plan D, deci plan B, ne-ați putea da mai multe informații. Însă, dincolo de mutarea agenției, un subiect foarte delicat. De altfel, aș vrea să vă pun câteva întrebări mm, referitor la competențele dumneavoastră ca agenție și preiau ce spuneau colegii mei, rezistența antimicrobiană pentru noi ca Parlament European, dar mai ales pentru această Comisie Europeană, e o problemă extrem de importantă, o sursă mare de îngrijorare. Cu toții luăm legătura cu diferiți experți, cu persoane din domeniul medical care ne pot da informații în legătură cu amploarea problemei, însă conform anumitor date statistice în Uniunea Europeană ne dăm seama că problema e foarte extinsă. În UE se estimează că această rezistență antimicrobiană costă 1,4 miliarde de euro și mari pierderi de productivitate, ceea ce nu e o glumă. Banca Mondială, de asemenea, susține că până în 2050 infecțiile de acest fel vor cauza pagube economice eh, majore și de asemenea cauzează zeci de mii de decese anual. De aceea e o problemă atât de gravă pentru noi. De aceea avem și un raport din proprie inițiativă noi în această comisie pentru a stabili clar care e poziția Parlamentului față de rezistența antimicrobiană. Cum abordează Emma această problemă. Mai ales pentru că pacienții, um, personalul medical, care sunt cea mai importantă sursă de informații, pe de altă parte, deci ei ne dau informații, pe de altă parte, aceiași medici sunt cei care prescriu antibiotice. Deci cum e cu interdependența între uh, anti, între rezistența antimicrobiană și uh, prescrierea și administrarea de antibiotice în uh, sistemul sanitar. Acum, studiile, studiile clinice. E un text din 2014. EMA, în primul rând, trebuie să creeze o bază de date anuală. Acest regulament e foarte important pentru noi. E vorba de încurajarea de noi studii medicale, de noi cercetare, însă în același timp să se asigure transparența cu privire la rezultatele studiilor clinice. Deci ce mai, care e poziția EMA acum față de regulament, ce așteptări aveți și ce calendar eventual aveți. Când va fi gata această nouă bază de date? Și o ultimă întrebare. Propunerea care va veni din partea Comisiei Europene în legătură cu evaluarea tehnologiilor în domeniul sănătate. Aici eu cred că EMA poate avea un rol clar în ceea ce privește această propunere legislativă și aș vrea să știu dacă că dumneavoastră întrevedeți într-un anumit fel rolul agenției dumneavoastră vis-a-vis -vis de o astfel de propunere care se referă, de, se referă la tehnologia medicală. Mulțumim, doamnă Dali. Acum îi dau cuvântul profesorului Biolenar de la Consiliul de Administrare EMA. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Iată, mă aflu aici uh, într-o poziție oarecum ciudată, pentru că britanicii au hotărât să părăsească UE și, prin urmare, Emma se va muta de la Londra la Amsterdam. Aceasta este o provocare foarte mare pentru directorul executiv și pentru personal. Din punctul meu de vedere, această mișcare ar trebui să se facă uh, foarte ușor, uh, ceea ce este foarte imposibil pentru că e greu de prevăzut uh, ce se va întâmpla în detaliu. Iar această schimbare va uh, schimba uh, componența EMA lucru care este analizat de directorul executiv uh, la nivelul uh, uh, Consiliului Administrativ și eu, în calitate de reprezentant al Parlamentului, urmărim cu încredere ceea ce acest grup din partea EMA, care include și directorul executiv, va face pentru această mutare la Amsterdam. În în același timp, trebuie să ne asigurăm rolul important al Uniunii Europene în continuare și s-a făcut un comentariu aici legat de problema principală a rezistenței uh, antimicrobiene. Mulțumesc. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină, poate? Dau cuvântul comisiei atunci. Da, aș vrea să răspund uh, la comentariile care au fost făcute, dar poate mm, e mai ușor pentru mine după ce vom asculta răspunsurile din partea domnului profesor Rasi. Nu, nu este posibil, pentru că domnul Rasi va uh, încheia dezbaterea. Deci dacă aveți ceva de spus, uh, puteți să o faceți acum. Da, Am să răspund în special în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Vreau să uh, asigur pe uh, colegi că aceasta este o prioritate pentru comisie și există chiar un plan de acțiune care se bazează pe o abordare unică în care se includ mai multe elemente, printre care și cercetarea și dezvoltarea, investiții inovatoare pentru uh, această problemă. Știți că în UE avem un sistem în ceea ce privește autorizarea pentru astfel de medicamente, însă din cauza naturii antibioticelor, poate ar trebui să ne gândim și la un nou model de afaceri. Există proiecte uh, din care am avea de învățat și acest uh, lucru îl urmărim de aproape la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Peter, te rog, dar foarte pe scurt. Da, pentru că avem ceva timp, aș vrea să fac o precizare pentru reprezentantul comisiei și domnul Rasi. Bineînțeles că am citit planul de acțiune și uh, bineînțeles că am văzut toate măsurile prevăzute acolo. Însă, cu toate acestea, e clar că comisia face tot felul de anchete și studii foarte bine. Da, da, da dar nu, a, nu se va face nicio propunere de legislație până la jumătatea anului viitor. Deci dacă nu ne grăbim un pic și dacă nici EMA nu face ceva ca să grăbească lucrurile, până în iunie, până în iunie 2018, dacă nu primim o propunere legislativă din partea Comisiei, noi nu vom avea niciun proiect legislativ pentru această perioadă. Deci, în următorii trei ani nu va exista o legislație în domeniu. Trei ani în care oamenii vor muri în continuare pentru că noi nu am abordat această problemă. Deci, ce s-a spus despre anexă nu e suficient. E numai vorba în vânt. Direcția Generală Sanco știe foarte bine acest lucru și în toți acești ani, uh, de când uh, comisarul Andricaitis și domnul Juncker se află la comisie, nu s-a făcut nicio propunere legislativă în acest domeniu. Deci vorbim aici uh, doar despre schimbarea de sediu a EMA. Atâta, nimic în plus. Eu aștept din partea Comisiei o declarație clară Poate că reprezentanții comisiei nu o pot face, dar din partea EMA sau a domnului Rasi, vă rog să ne spuneți, nu e nevoie de trei ani ca să rezolvați problema asta, nu, nu o să așteptăm încă trei ani. Spuneți-ne că veți face o propunere în acest mandat legislativ, pentru că nu putem să rămânem cu brațele încrucișate încă trei ani. Mulțumesc și acum o să simt momentul ca uh, domnul Rasi să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, notat uh, principalele comentarii și îngrijorări care de altfel nu m-au surprins. Sunt de acord cu toate aceste îngrijorări și încerc să vă ofer uh, răspunsuri sau soluții în măsura posibilului. Din partea EMA, pentru că este o temă numitor comun pentru toți cei care au intervenit în dezbatere. Legat de EMA și Brexit, este o, uh, o prioritate pentru noi să rămânem până în ultima clipă pe planul nostru de acțiune inițial. Și uh, pot să vă spun care este și reacția mea emoțională, ca să zic așa, pentru că eu sunt uh, format în domeniul uh, uh microbiologiei. Deci uh, mă interesează nu doar din punct de vedere instituțional, ci și din punct de vedere științific această temă. În ceea ce privește acțiunile la nivel oficial, există câteva măsuri care depind de competența noastră, în conformitate cu legislația actuală, și pot să vă spun că aceste măsuri sunt în curs și au fost uh, actualizate, pe perioada 2006-2008 până în 2020. Avem strategia CMP cu un ghid foarte clar pentru măsuri operaționale și monitorizarea utilizării la nivel european și avem aici și câteva rezultate. Cealaltă inițiativă care face progrese destul de bune Așa cum ați recunoscut-o și dumneavoastră, este o temă uh, foarte complexă care este tratată la mai multe niveluri. E vorba de stimulente pentru cercetare, pentru producție, oportunități de piață, prețuri și așa mai departe. Deci e foarte complex. Dar să ne centrăm pe elementele care țin de competența noastră și anume partea de reglementare. Aici, cel puțin, putem fi un factor de facilitare și măcar să ne asigurăm că nu impunem un obstacol în plus. Noi menținem legătura constant și tocmai am avut o altă rundă de întrevederi cu FDA și MPNDA pentru că dacă vine ceva bun din orice parte, este important și uh, dacă la nivel de factor de reglementare ar exista dezacorduri, atunci am întârziat și mai mult. Deci pot să spun că suntem pregătiți. Știm că testele clinice noi în acest domeniu au de câștigat de pe urma progreselor tehnologice, însă, pe de altă parte, trebuie să avem o abordare mai ușor adaptabilă pentru a face o evaluare mai bună. Pe de altă parte, o altă modalitate de promovare a propunerilor moderne și de vârf este acela de a le premia. Suntem în legătură constantă cu Um, cei comologii noștri de la OMS și încercăm să ușurăm transferul de cunoștințe care este necesar. Ghidul EMA așa cum a cerut doamna Dali Este într-adevăr un lucru pe care îl putem face, însă avem o competență limitată pentru că aceasta ține uh, și de competența statelor membre și a doctorilor, deși încurajăm uh, constant și promovăm acest aspect uh, și prin ghidul nostru dorim să se facă o mai bună utilizare a medicamentelor mi-e greu să spun dacă acest lucru se va întâmpla peste șase luni sau peste trei ani. E greu de prevăzut, însă un lucru e clar și nu am informații suplimentare pe lângă uh, ceea ce am primit de la OMS uh, și OCDE. Pot să vă spun că EMA face progrese în fiecare zi. În fiecare zi face un pas înainte, deci nu dăm înapoi și, într-adevăr, n-ar trebui să pierdem timp, dar nu pot să vă dau prea multe informații în legătură cu calendarul. Trec la celelalte comentarii. O întrebare esențială este cum putem finanța cercetarea în domeniul vaccinurilor, la nivelul EMA, în general și cum putem rezolva problema prețurilor înalte. Aceasta, bineînțeles, depășește puterea noastră de influență, dar, ca de obicei, facem eforturi pentru a ne aduce contribuția și în acest domeniu, bineînțeles, în limitele noastre de manevră. medicamentele de uh, precizie sau medicina de precizie uh, mai avem de așteptat, dar între timp încercăm să întărim două aspecte. În primul rând, un angajament clar pentru a explica și pentru a avea dovezi științifice mai robuste la momentul uh, um, cererilor pentru autorizație și pentru comercializare. Pe de altă parte, promovăm utilizarea unor registre care să aibă uh, dovezi științifice la bază, pentru că doar în felul acesta uh, se poate da autorizația pentru aceste medicamente. Însă, bineînțeles, știm că dacă modelul prețurilor nu evoluează, atunci uh, eforturile noastre de facilitare, de eficiență, nu vor avea succes și aceasta dacă nu avem deci un nou model de stabilire a prețurilor. Așa cum am spus și la început, noi avem numărul cel mai mare de consilieri Și aceasta ne aduce multe avantaje, pentru că atunci când uh, discutăm între noi, uh, când ne așezăm la masă, suntem în dezacord total, dar când uh, terminăm, practic suntem de acord în proporție de 75%. Este un semn încurajator, deși știm că nu este suficient. Care este poziția noastră față de experții HDA? Noi utilizăm marea majoritate a acestor date disponibile și încercăm să le utilizăm cât mai eficient și cât mai rapid cu putință în paralel. Dacă organismele HDA se află alături de noi la începutul programelor, atunci au dreptul să ceară dovezi suplimentare de care au nevoie și uh, aceasta chiar în proces, nu după câțiva ani. Noi avem o atitudine deschisă și alături de comisie dorim ca acest lucru să se poată întâmpla. Cred că nu e bine să schimbăm rolul nostru sau domeniul nostru de aplicare, pentru că rolul nostru este bun, însă trebuie să se țină cont de criteriul eficienței în beneficiul cercetării, a științei, a pacientului, a industriei și, bineînțeles, în folosul durabilității. Aceasta este poziția mea și cum ne vedem noi rolul în acest domeniu. Nu știu dacă am ținut cont de toate comentariile. Știu că așteptați mai mult. Îmi cer scuze dacă am ratat vreun comentariu. Vreau să Mulțumesc, domnului Elene, pentru contribuția și susținerea sa, bineînțeles cu o atitudine de critică constructivă la uh, Consiliul de Administrație și înțeleg foarte bine ceea ce uh, a spus și anume faptul că se apreciază munca noastră și vă mulțumesc pentru aceasta. Da, și încă o întrebare legată de clădire. Din fericire am și un ajutor aici lângă mine. Amsterdamul a anunțat că uh, va trebui să construiască o clădire nouă. Uh, previziunile arată că acesta va fi gata în aprilie 2019. Noua clădire. Deci aprilie 2019, dacă nu greșesc. Oferta a inclus și posibilitatea de utilizare temporară a unei clădiri. Și pot să vă spun că avem două echipe la lucru, uh, una care lucrează permanent la Amsterdam uh, din partea noastră și o altă echipă care se află alături de noi la Londra din partea Amsterdamului. Și la următorul Consiliu de Administrație, care va avea loc miercurea viitoare, ne așteptăm să facem primul pas oficial în acest sens dacă avem uh, plan B sau nu, am ajuns până la planul Z, nu numai B, dar oricum, orice pas ulterior poate fi făcut doar dacă planul prealabil nu este suficient de clar uh, și dacă nu s-a ajuns la un acord. Este singurul lucru pe care pot să-l fac la momentul acesta. Și mă uit înspre dumneavoastră și spre cine mă ajută aici să văd dacă uh, am uitat ceva. În ceea ce privește termenul de reglementare obligatoriu, deocamdată nu avem un calendar care să fie diferit de cel uh, uh, de prezentare în iunie. Și aici lucrăm uh, în permanență cu Comisia. Ne apropiem de o etapă în care uh, începe să aibă formă această bază de date, deci apar uh, anumite forme de complexitate. Deci, uh, practic, se testează de către utilizatori și la momentul testelor trebuie să ne gândim că e vorba de fluxul de date cel mai enorm care a fost construit vreodată. Introducem acolo multe regulamente, uh, transparență, deci regulamentul pentru transparență, protecția datelor și confidențialitate comercială. Multe elemente care între ele trebuie să fie coerente cu funcționalitățile sistemului. Și aceasta pe lângă cele 28 de sisteme care trebuie să interacționeze între ele. Deci atunci când trecem la testarea de către utilizatori, ceea ce se întâmplă acum, probabil că vor apărea tot felul de probleme, baguri de toate felurile care nu vor mulțumi statele membre și uh, vă dați seama că cele 27 de state membre au așteptări diferite din partea noastră. Și pe lângă toate aceste probleme, s-ar putea totuși să fim gata la timp că suntem optimiști în general, dar chiar dacă totul va fi funcțional la timp, s-ar putea ca multe state membre să nu fie în stare să se conecteze la sistem, pentru că anumite uh, niveluri decizionale nu sunt compatibile cu acest flux de date, de exemplu comitetele de etică medicală sau intervențiile la nivel regional și așa mai departe. Bineînțeles că noi uh, încercăm să facem uh, tot ce ne stă în putință, dar s-ar putea ca la momentul testării sistemului să apară cerințe suplimentare, care, bineînțeles, uh, ar putea să fie fezabile, dar din această cauză ne e foarte greu să ne pronunțăm asupra calendarului, care deocamdată, vă spuneam, nu s-a schimbat, dar probabil că în următoarele săptămâni lucrurile se vor vedea mai clar sau la începutul anului următor. Sper să fi acoperit toate comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule profesor, vă urăm numai bine și pentru că nu avem nimic la diverse, următoarea ședință va avea loc pe 11 ianuarie la Bruxelles și ne vom revedea atunci. Vă mulțumesc tuturor!